Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, second part of our... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, este a doua parte a reuniunii noastre. Suntem la punctul 8 de pe ordinea de zi, schimb de opinii privind strategia spațială cu domnul Maroș Șefcovici, vicepreședinte pentru Uniunea Energetică. De asemenea, avem alături de noi pe doamna Elizabeta Biancovska, comisar pentru piața internă, industria, antreprenoriat și IMM-uri. Amândoi, uh, bineînțeles, din Comisia Europeană. Acest uh, schimb de opinii face parte din dialogul nostru structurat cu Comisia. Câteva cuvinte la început, în primul rând. Bun venit în Parlamentul European! Suntem foarte recunoscători că sunteți alături de noi atât de des. De data aceasta, subiectul este unul uh, neobișnuit. Am căzut de acord inițial ca eventual unele întrebări care să nu fie exact pe acest subiect să vă fie totuși adresate, pentru că nu vom avea ocazia să ne mai întâlnim cu dumneavoastră înainte de luna ianuarie, poate chiar februarie. Este o perioadă îndelungată, deci dacă aveți poate una, două întrebări, dragi colegi, pe alte subiecte, puteți să le adresați. Comisia Uh, ține un schimb de opinii cu comisarii în uh, mod regulat, ca parte a dialogului structurat, după cum spuneam. Pe 26 octombrie, Comisia a publicat Strategia Spațială pentru Europa cu scopul ca Europa să accepte provocarea unui sector spațial uh, în continuă creștere în lume. Vom uh, dezbate această strategie în uh, curând, chiar mâine. Domnule vicepreședinte, vă dau cuvântul pentru intervenția dumneavoastră. Domnule președinte, stimați uh, deputați, dragă Elizabeta, este o plăcere um, ca împreună cu Elizabeta să vă prezentăm strategia um, spațială pentru Europa, pe care um, Comisia a prezentat-o în urmă cu două săptămâni, precum și declarația în cooperare și cu uh, Agenția Spațială Europeană. Mulți dintre dumneavoastră uh, Uh, au urmărit îndeaproape strategia spațială și Parlamentul a, adopt, a abordat uh, importanța economică, strategică, științifică a uh, spațiului foarte devreme. Mulțumesc Parlamentului pentru sprijin și aș dori să adresez mesajul că este clar că spațiul este domeniul în care Europa trebuie să coopereze strâns. După cum știți, spațiul este uh, un domeniu cât se poate de fascinant, care de multe ori ne face să visăm, dar visatul nu e suficient. Suntem aici pentru a face ca potențialul spațiului să lucreze, să fie și în beneficiul uh, nostru. Industria spațială este o bază pentru Uh, mai multe sectoare industriale în domeniul transportului, uh, luptei împotriva schimbărilor climatice, protecției mediului în general. Spațiu, uh, sectorul european constituie 21% din sectorul global. O treime din piața mondială este captată de Europa și în ceea ce privește lansările avem majoritatea acestora. 6% din PIB-ul UE depinde de disponibilitatea uh, tehnologiei de navigație prin satelit și piața este în continuă creștere. Din ce în ce mai multe sectoare economice cheie se vor baza pe navigația prin satelit și vor uh, necesita precizie mai mare uh, de exemplu, piața viitoare a mașinilor fără șofer și a mașinilor conectate. Este important, dar de ce să uh, îi pese Uniunea Europene? Pentru că este un actor cheie în această politică. Suntem uh, clientul principal al, uh, al sectorului spațial. cheltuim 12, am cheltuit 12, 12 miliarde și vom cheltui între 2014-2020 din programele de cercetare în acest domeniu. Suntem cel mai mare client instituțional pentru industria de lansări și sursa principală de finanțare pentru Agenția Spațială Europeană. Vrem pe tocmai această bază să ne consolidăm uh, rolul și să sprijinim uh, prioritățile comune ale Comisiei și ale Parlamentului European în ceea ce privește creșterea și locurile de muncă. De asemenea, ne dorim să creștem autonomia Europei și să uh, urmărim priorități precum schimbările climatice, securitatea, uh, gestionarea dezastrelor naționale, de, uh, naturale, mă scuzați. De ce trebuie să acționăm acum? Pentru că poziția noastră la nivel uh, mondial nu poate fi considerată de la sine înțeleasă. Uh, noi actori apar pe firmament, de exemplu China, India. Ă, există noi și noi tehnologii de satelit și de lansări, vedem mai ales în Statele Unite, ă, noul sector dinamic privat pentru spațiu și de multe ori uh, în aceste companii lucrează persoane care și-au făcut formarea în Europa. Am preferat să le păstrăm în Europa. Care este valoarea adăugată a strategiei spațiale europene și ce este nou în uh, documentul pe care vi-l prezentăm? Elzbieta vă va uh, prezenta strategia în câteva momente, dar aș dori să vă prezint câteva elemente cruciale. În primul rând, accesul la spațiu și reducerea uh, costurilor pentru acesta. Nu se poate folosi în mod fiabil spațiul fără acces autonom eficient la spațiu. Acest lucru este valabil și pentru explorarea spațiului, de altfel. Cei care vor reuși să reducă costurile vor avea uh, oportunități uh, clare în viitor. Președintele Obama a spus asta foarte clar va trebui să lansăm 30 de sateliți în următorii 10-15 ani. Contractele pe termen lung vor oferi predictibilitate industriei și vor reduce costurile pentru noi. Asta poate ajuta și, uh, lansatori ca uh, Vega C și Ariane 6 uh, să uh, se dezvolte. M-am bucurat că statele membre au, putat, că, au putut cădea de acord asupra Ariane 6 și cred că strategia noastră a putut contribui puțin la asta. De asemenea, în ceea ce privește spațiul, ne vom concentra cercetarea și inovația sau sprijinul pentru acestea asupra, noile, asupra noilor tehnologii de lansatoare, mai ales uh, reutilizarea lor. Trebuie să ne asigurăm că permitem uh, apariția tehnologiilor uh, de mâine de asemenea, aș vrea să subliniez că strategia analizează cât de bine este poziționată industria europeană pe piața mondială. Este vorba de um, folosirea la maxim a sistemului european Galileo și asigurarea continuității sale. Este vorba de asigurarea mobilității în viitor sau a infrastructurii critice. Este nevoie pentru acestea de acces la um, sisteme de navigație prin satelit, independent de uh, sistemele folosite de state terțe. Apoi, în cadrul eforturilor internaționale de combatere a schimbărilor uh, climatice, trebuie să folosim Copernicus pentru monitorizarea emisiilor de gaze uh, de efect de seră, inclusiv CO2. Trebuie să fim inteligenți în atingerea obiectivelor noastre pentru protecția climatică. De asemenea, agenda noastră de securitate poate beneficia. Atingerea acestor obiective necesită un efort de echipă. Știți că Agenția, Europeană, Agenția Spațială Europeană este o organizație internațională distinctă și a fost important pentru amândoi ca foarte devreme în acest proces să intrăm în contact cu Agenția Spațială Europeană. Um, Agenția Spațială Europeană și UE au roluri distincte, dar ne putem completa foarte bine am uh, demonstrat acest spirit de uh, cooperare la declarația comună UE-ESA în ceea ce privește viitorul UE uh, în spațiu. Comisia este dispusă să discute această strategie în detaliu cu Parlamentul și Consiliul și vom avea nevoie de cât se poate de multă claritate pentru uh, modul în care să continuăm cu implementarea acestei strategii. Este valabil pentru eventuală legislație pe care am treb- ar trebui să o uh, propunem, dar și uh, pentru sprijinul bugetar pentru strategie. Avem nevoie de continuitate pentru programele noastre uh, FAR pentru după 2020. Avem nevoie de sprijin bugetar pentru a face față noilor provocări precum schimbările climatice, și toate aceste lucruri trebuie să se uh, reflecte în uh, noul cadru financiar multianual. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, acum aș dori să îi dau cuvântul colegei mele. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, uh, dragi colegi, uh, stimați deputați, dragă Maroș. Este un subiect neobișnuit, dar cred că cu sprijinul dumneavoastră și um, în urma cooperării noastre la comisie va deveni un subiect despre care discutăm din ce în ce mai des. Este un subiect, uh, după cum spunea și Maroș, foarte important pentru economia europeană. După cum vă amintiți, anul trecut am spus că uh, avem două obiective pentru acțiunea noastră în uh, domeniul politicii spațiale pentru 2016. În primul rând, accelerarea lansarea sateliților Galileo cu șase sateliți în acest an. Și mă bucur să vă pot spune că pe 17 decembrie vor fi lansați patru noi uh, sateliți și asta face parte din strategie și apoi faptul că dorim să adoptăm o strategie pentru spațiu pentru Europa în acest an. Sunt foarte bucuroasă și mândră că munca pe care am lansat-o anul trecut cu Maroș uh, a dus la acest rezultat uh, că pe 26 octombrie am adoptat noua strategie pentru spațiu. Este prima dată când adoptăm la nivel european uh, o viziune cuprinzătoare și comună a acțiunilor noastre viitoare în spațiu. După cum a spus și Maroș, am uh, lucrat și la semnarea, și trebuie să menționez acest lucru acum, Uh, deci, declarația a început cu uh, declarația, um, strategia a început cu declarația comună UE-ESA. A fost un uh, semn important pentru a transmite mesajul viziunii noastre comune. Bineînțeles, pilonii sunt diferiți, dar obiectivele sunt aceleași. Am cooperat strâns cu ESA în ultima perioadă iar uh, ESA este partenerul nostru în programele noastre cheie, cum sunt Copernicus și Galileo. UE este um, o putere spațială și trebuie și deocamdată putem fi mândri de realizările noastre, însă ne așteaptă provocări. Strategia aceasta intervine într-un moment crucial. În primul rând, atât Galileo cât și Copernicus uh, sunt pe cale să fie lansate, să fie operaționale și să producă date. Mai exact, Uh, infrastructura Galileo este conform uh, și folosirea acestea este conform programului. Uh, ne așteptăm să putem avea capacitatea operațională totală pentru Galileo în 2020. Și pentru majoritatea serviciilor Copernicus sunt deja operaționale pentru primii patru sateliți Copernicus Sentinel. Vor fi lansați uh, încă trei sateliți în următorul an și încă doi în 2021. Acum uh, suntem la un moment de răscruce în uh, politica spațială europeană. Trebuie să trecem de la infrastructură la, aplica, la aplicări concrete și la servicii bazate pe date obținute din spațiu. Suntem singura Uh, piață care se concentrează pe folosirea uh, datelor din spațiu. Uh, bineînțeles, sectorul spațial trece prin mari transformări la scară globală, noi concurenți, noi tipuri de actori pe piață intervin cu tehnologii disruptive și cu investiții pe baza capitalului de risc. Ce Uh, dorim să obținem? În primul rând, să maximizăm beneficiile spațiului pentru societate și pentru economia UE, creând o piață europeană pentru aplicații și servicii bazate pe spațiu. Vrem să ne asigurăm că Galileo va fi disponibil în telefoanele, mașinile noastre și pentru a proteja infrastructuri critice. Vrem de asemenea să îmbunătățim accesul pentru date Copernicus, mai ales pentru startup-uri prin lansarea platformelor um, bazate pe industrie. De ne dorim instrumente pentru a, uh, uh, în beneficiul uh, obiectivelor um, europene, schimbări climatice, securitate, apărare, migrație, mobilitate, economie digitală. Dorim să avem un sector competitiv și, și inovator. Europa trebuie să rămână lider în uh, inovație. Finanțarea publică va fi în continuare un element central și discuția cu Parlamentul în acest sens este crucială. Însă trebuie să implicăm mai puternic și sectorul privat. Este nevoie de o schimbare a mentalității. Acest lucru se întâmplă și în alte părți ale lumii și trebuie să fie posibil și în Europa. De asemenea, vrem să promovăm crearea unui spațiu, unui ecosistem dinamic la nivel european pentru startup-uri în domeniul spațial. Vrem să sprijinim în mod special startup-urile în domeniul spațial. Analizăm uh, cum ar putea fi folosit um, uh, fondul pentru viitor pan european uh, în acest sens. De multe ori, elementul cheie pentru un startup este să primească primul contract. Este ceea ce funcționează foarte bine în Statele Unite. Multe startup-uri, startup-uri uh, au avut primul contract de la NASA și trebuie să vedem uh, cum în Europa, cu Agenția Spațială Europeană, putem avea o abordare bazată pe primul contract pentru startup-urile noastre. Următorul uh, element important este că spațiul este un bun strategic și un element uh, central uh, al uh, autonomiei strategice al Europei. Este un tabu pe care îl um, înlăturăm. Vrem să consolidăm nivelul european și securitatea și apărarea și tehnologiile spațiale sunt esențiale aici. Um, și aici uh, reflectăm și ceea ce, este ceea ce a fost prevăzut în raportul Parlamentului pregătit uh, de domnul Zroevski și de domnul Marinescu. Am vrea ca space situation, sistemul de Space Situation Tracking să devină un sistem uh, complet de Space Situational Awareness aceste capacități sunt cheie în uh, urgențe, crize umanitare, în supravegherea frontierelor, în securitatea aviației. Însă această strategie ambițioasă nu va fi posibilă fără un, spațiu, un acces autonom la spațiu. Comisia va sprijini dezvoltarea unor lansatoare eficace din uh, punct de vedere al costurilor, fiabile și competitive. Ariane 6 și Vega C sunt cruciale pentru Europa și mă bucur că statele membre ESA au găsit un acord asupra acestui punct. Încercăm, uh, încercăm să facem ca UE să devină clientul inteligent al acestor uh, programe. După cum spuneam, această strategie este cât se poate de ambițioasă, încearcă în, în, în multe feluri răspunde la poziții și solicitări din partea Parlamentului European din rapoarte și discuții pe care le-am le avut. Sperăm, deci, că uh, veți uh, partaja și sprijini uh, ambițiile și obiectivele noastre. O strategie spațială ambițioasă va solicita și mijloacele necesare. La final, dați-mi voie să spun că spațiul este un exemplu concret a ceea ce putem face împreună în Europa. Nici o țară individuală, singură, europeană, nu poate face acest lucru uh, singură. Este un excelent exemplu de um, cooperare europeană. Sunt convinsă că această strategie poate deveni un succes um, la nivel european dar asta numai cu sprijinul dumneavoastră, așa cum ni l-ați arătat până acum. Mulțumesc, spune domnul președinte, pentru această, aceste prezentări excelente, foarte clare pentru noi. Tocmai am um, ne-ați prezentat uh, strategia spațială europeană, ceva nou pentru următoarele decenii în Uniunea Europeană. Și uh, o cale foarte bună pentru integrare în Uniunea Europeană. Acum putem trece la discuția noastră. Începem cu coordonatorii sau cu cei care îi uh, reprezintă în numele grupului PPE, domnul Paul Rubic. Mulțumesc! Cred că dezbaterea ne arată foarte bine că Europa poate parcurge etape pozitive și această strategie spațială este o piatră de temelie um, unde, în urma căruia ne putem um, poziționa la nivel global. Deci felicit uh, Comisia pentru această orientare înspre viitor. Vă amintesc că săptămâna viitoare, pe 16 noiembrie, avem um, conferința anuală STOA, este evenimentul uh, uh, anual uh, cu invitați de cele mai multe ori de cel mai înalt rang. Va fi vorba de mobilitate. Avem 7 miliarde de oameni pe această planetă, în 2050 vom fi 10 miliarde. Ne întrebăm cum putem avea o mobilitate a oamenilor, bunurilor și serviciilor, dar și a kilovaților și gigabiților apoi cu supravegherea uh, pământului, uh, resursele, cum vom putea hrăni 10 miliarde de oameni. Deci o viziune globală devine din ce în ce mai importantă și cea mai devenit uh, importantă în ultima perioadă este lumea virtuală cu noi algoritmi și logaritmi care ne va aduce noi cunoștințe științifice și mi se pare esențial uh, să încercăm să ajungem la aceste noi cunoștințe cât se poate de repede. M-ar interesa care este conceptul de comunicare al Comisiei Europene. La STOA noi ne concentrăm asupra acestei idei de silozuri de informații și de cunoaștere și cum sunt ele uh, puse în legătură prin comunicare poate măsura aici cum funcționează uh, comunicarea între aceste agenții. Este ceva foarte important. Agențiile noastre, precum BEREC și ESA, sunt pregătite să facă fuziunea între piața unică digitală și piața unică a electricității, deodată cu, uh, cu politica spațială. Știm că stabilirea uh, timpului, de exemplu, se va face în uh, domeniul nano-nano. Apoi utilizarea rețelelor, neutralitatea și conformitatea rețelelor este baza uh, fundamentală pentru utilizarea rețelelor. Comisia face un mare pas înspre viitor, din punctul meu de vedere, și mă bucur că nu stabilim noi frontiere, cum uh, propune ESA acum pentru zona de prețuri, dar uh, din potrivă avem o viziune globală și încercăm să vedem cum putem folosi în beneficiul populațiilor noastre pe piețele mondiale. Mulțumesc, domnul Dan Nica. Președinte, vreau să salut și eu prezența domnului vicepreședinte Sefcovi și a doamnei comisar Biancovska. E o plăcere să vă avem și vă mulțumim pentru această prezentare. Uh, care este una foarte interesantă într-un domeniu în care puțină lume uh, credea că avantajele unei uh, foarte coerente strategii spațiale poate să aducă beneficii Europei. Noi în Comisia ITRE ne-am obișnuit a discuta mai mult despre ETS și alte lucruri acestea care sunt mai ușor de înțeles și care au implicații mai directe asupra industriei europene dar cred că strategia spațială europeană aduce câteva elemente pe care trebuie să le subliniem cu toții. Unu, nu poate exista o Uniune Europeană puternică fără o, fără o strategie uh, spațială adecvată și fără ca să existe o prezență uh, semnificativă în acest domeniu în care fie existi, fie nu existi. Și ne uităm cu toții uh, și mesajul pe care președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, l-a dat Europei, a fost unul foarte clar. Europa trebuie să învețe să se descurce singură. Sigur că accentul era pus pe latura militară, dar cred că e ușor să ne imaginăm că și în domeniul politicii spațiale ă, același mesaj este foarte valabil. Eu aș v-aș ruga ca să puneți accentul foarte mult pe un lucru care cred că va aduce foarte multă susținere din partea celor care întreabă, bun, 12 miliarde de euro cheltuite și așa mai departe. Care sunt avantajele? Care sunt beneficiile? Și cred că o comunicare mai bună și mai atentă din acest punct de vedere ar fi extrem de necesară. Care sunt avantajele pentru uh, industria europeană? Care sunt avantajele? Aici au fost enumerate, ca să fiu corect, câteva avantaje pentru industria europeană. Dar următoarele întrebări sunt cum anume vor beneficia institutele de cercetare, universitățile europene care au preocupări în domeniul de noua uh, strategie geospațială? Uh, care vor fi aplicațiile pe care le vom putea utiliza la nivelul Uniunii Europene, astfel încât să existe o creștere a valorii adăugate și să putem beneficia de această nouă tehnologie și nu doar pentru faptul că suntem prezenți în segmentul geospațial. Și cred că, în ultimul rând, mi-ar fi lipsit de interes să spunem cum anume putem dezvolta noi servicii utilizând această tehnologie de care să beneficieze cât mai mulți cetățeni europeni. Și cred că atunci și sprijinul ar fi unul extraordinar de important, dar ar mai exista un element care n-ar fi deloc de neglijat. Și modul în care va fi finanțat acest program va depinde foarte mult și de această uh, parte de comunicare la care toată lumea este foarte atentă și care cred că ar trebui să constituie un element de susținere pentru strategia pe care ați uh, prezentat-o. Eu vă mulțumesc și vă felicit pentru această comunicare foarte bună. Mulțumesc. De la ECR, domnul Toșenovski. Mulțumesc. Stimați colegi, și eu doresc să le urez bun venit celor doi comisari. Apreciez faptul că ați venit în comisia noastră, amândoi. Pentru mine, acesta este un semn al uh, importanței pe care o acordați industriei spațiale. Felicitări, de asemenea, pentru strategia spațială pe care tocmai ați adoptat-o, pentru că eu cred că ea ne arată calea spre viitor. Am pregătit uh, și noi o rezoluție pe această temă recent și cred uh, și mă bucur foarte mult că ați uh, preluat câteva dintre punctele din rezoluție în strategia dumneavoastră. Asta subliniază importanța întregului domeniu al explorării și al industriei spațiale. a venit momentul să sprijinim mai mult această industrie. Aplicațiile, întregul pachet um, sunt foarte ample și cuprinzătoare. Trebuie să profităm cât mai mult de potențialul celor două programe spațiale pentru noile sisteme pe care, uh, care vor apărea. Cred că vom uh, lansa și uh, procesarea, uh, um, producția de chipuri, chipuri, de setul de chipuri care să proceseze informația provenită de pe Galileo. În vreme ce ambele programe ne lasă cu câteva semne de întrebare, însă trebuie să spun că programele SST și GovSatcom au și ele câteva probleme care trebuie să fie rezolvate. O întrebare pentru domnul comisar Șefcovici cu privire la viitoarea implicare a Regatului Unit în programele spațiale. Regatul Unit a participat în mod activ, ne-a oferit expertiză în domeniul tehnologiilor spațiale și securității și, de asemenea, a contribuit și financiar. A participat uh, și cu infrastructură și așa mai departe. Nu cred că este nevoie să subliniez eu cât este de mare importanța interconectării sistemelor. Brexitul nu a început încă, dar, sincer, nu pot închipui că cele două părți, Regatul Unit și Uniunea Europeană, nu vor mai lucra împreună în acest domeniu. Deci, doresc să subliniez nevoia foarte mare de a susține acest domeniu economic nou, foarte important. Aș dori ca parteneriatul nostru să devină și mai apropiat. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Doamna Van Nieuwenhuizen, de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați comisari, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentări și felicitări pentru uh, munca excelentă pe care ați depus-o pentru această strategie spațială. Uh, conține foarte multe dintre temele pe care le-am dezbătut în ultimele luni, pe care le considerăm importante. Uh, se referă la o participare puternică din partea sectorului privat, lucru care contează pentru noi, se referă și la conectarea în a, cu uh, domeniile economice din aval, se vorbește și despre platforma de diseminare a datelor, care e foarte importantă pentru Parlament. Uh, se vorbește despre accesul autonom în uh, spațiu și aici suntem de acord cu dumneavoastră, dar, pentru că întotdeauna există un dar, Acest uh, acest document este foarte echilibrat, dar nu e foarte sexy. De ce să fie sexy? Bine, asta nu e un obiectiv în sine, însă dacă vrem să îl atingem, trebuie să fie atrăgător pentru oameni. Aici la Parlament discutăm foarte mult cu privire la tot felul de investiții în infrastructură și așa mai departe. 9 din 10 cazuri este vorba despre infrastructura tradițională, cale ferată, șosele și așa mai departe. Da, știm că predicăm corului aici, discutăm foarte mult despre infrastructura digitală și apoi vorbim despre fibra de sticlă dar sateliții sunt menționați destul de rar. Și aș dori să vă întreb ce puteți face și cum vă putem ajuta să uh, creăm o sensibilizare mai mare în rândul publicului, uh, să le aducem oamenilor la cunoștință că spațiul este atât de important și că este prezent în viețile noastre, fie că este vorba despre navigarea prin navigare sau conectivitate Uh, oamenii trebuie să-și dea seama că sateliții sunt necesari și pentru agricultura de precizie. Și este doar un singur lucru care poate să fie făcut. Uh, sunt multe alte lucruri care pot să fie făcute pe lângă acesta, cu ajutorul tehnologiei spațiale. Și am o întrebare un pic mai complexă. Puteți să ne spuneți mai multe despre serviciile despre platformele care oferă um, acces la seturile de date. Când dorește Comisia să le lanseze și uh, cum puteți să vă asigurați că uh, aceste servicii aduc o plus valoare. Mulțumesc! Domnul Cohlici, de la GUE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este foarte bine că avem noi lansatoare, Ariane 6 și celelalte. Am o întrebare în această privință. Vor fi folosiți noi combustibili? Pentru că cei convenționali nu sunt foarte ecologici. Și am auzit de la uh, am auzit că țările din afara Uniunii pregătesc asemenea uh, combustibili. Și cu un număr de 30 de sateliți se vor putea face operațiuni de precizie, se vor putea citi uh, chiar plăcuțele de matriculare ale mașinilor și chiar se vor putea uh, urmări livrările se va putea detecta umiditatea din atmosferă sau alte condiții importante pentru producția agricolă. Uh, ar fi de mare ajutor de asemenea și pentru transportul maritim, pentru pescuit și așa mai departe. Sateliții pot așadar oferi foarte multe informații importante. Fosta Cehoslovacie avea o tradiție importantă în acest domeniu. Vă gândiți și la construirea unei stații spațiale, pentru că cea actuală se apropie de sfârșitul vieții sale și China dorește să creeze o stație spațială. vă gândiți la o platformă de lansare, o stație de lansare. Concurenții și partenerii noștri din întreaga lume au așa ceva. Și apoi, care este procentul de clienți pentru ESA, în afara UE? Mulțumesc! Mulțumesc! Voi da acum cuvântul altor colegi. Doamna Nibler. Da? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă raliez colegilor care au mulțumit celor doi comisari. Vă mulțumesc pentru modul în care promovați și pentru angajamentul cu care promovați această strategie spațială uh, europeană. De când ați preluat responsabilitatea pentru acest portofoliu, văd un impuls puternic și vă mulțumesc pentru asta. Apoi, Copernicus și Galileo sunt două, ele, două proiecte far ale Uniunii Europene și um, colegii au vorbit deja despre asta, trebuie să și comunicăm asta către oameni. Avem, am construit în Europa un sistem de supraveghere, de monitorizarea pământului prin satelit, uh, se pot uh, crea locuri de muncă tocmai prin toate aceste programe și că asta aduce o valoare adăugată cetățenilor. Este important să transmitem asta oamenilor. Și în măsura în care vă putem sprijini, o vom face cu plăcere, atât în ceea ce privește Copernicus, cu ce, cu ce în ceea ce privește Galileo. Uh, și cred că va fi un mare succes când va fi uh, în totalitate operațional. Am înțeles că vor fi instalați uh, noi sateliți pentru a finaliza constelațiile, am înțeles că licitațiile sunt finalizate. Trebuie să arătăm care este enormul potențial și pentru industria și economia europeană, având în vedere serviciile și aplicațiile um, care vor aduce uh, beneficii oamenilor și uh, vor face în așa fel încât să se creeze locuri de muncă în Europa și nu altundeva. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru entuziasmul cu care promovați această politică. Precum atât domnul vicepreședinte Șefcovici cât și doamna comisar Biancovska vă sprijinim. Proșe. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Przyłączam się do... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune doamna Libașca. Mă alătur și eu colegilor mei uh, și vă voi mulțumi pentru prezentarea acestei uh, strategii foarte importante. Am o întrebare adresată doamnei Biencovska. Dorim să ne folosim din plin de potențialul acestei strategii. Dorim ca industria europeană spațială să fie inovatoare, însă avem nevoie pentru asta de oameni competenți. Multe universități și în țara mea creează acum departamente care să formeze uh, uh, tocmai acești oameni. Vorbeați despre relația, declarația UE-ESA. Așa că am o întrebare. Se poate ca în această declarație să facem referire la obligația Agenției Spațiale de a organiza formări pentru acești tineri din toate universitățile din Europa care se pregătesc acum în uh, această, in, pentru această industrie. Mulțumesc, domnul Lewandowski. Mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Um, mă bucur că avem aceste ambiții spațiale, mai ales având în vedere contextul alegerilor americane. Dar trebuie să facem și o analiză costuri-beneficii. Obligatoriu acest lucru pentru toate programele noastre și, din câte știu, până acum nu s-a făcut așa ceva. Costurile Galileo au depășit cu mult bugetul în trecut, însă Înainte să plecăm în spațiu, haideți să rămânem pe Terra. Voi prezent, profita, voi abuza chiar de prezența dumneavoastră, domnule vicepreședinte, ca să vă pun o întrebare care să nu vă placă, referitoare la proiectul de decizie al uh, Comisiei cu privire la Agentur și la Opel. Aveți dreptul să nu răspundeți, pentru că nu e pe ordinea de zi, dar puteți să și răspundeți. Mulțumesc, domnul Zanonatu. Mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să mulțumesc domnului vicepreședinte Șefcovici și doamnei comisar Biencovska pentru această strategie cu care suntem de acord este cât se poate de necesară și o așteptăm de multă vreme. Programele Galileo și Copernicus și EGNOS sunt foarte importante pentru a conferi sistemului european o serie de instrumente uh, pentru uh, zbor și foarte multe alte domenii care sunt de uh, importanță fundamentală pentru planeta noastră. este, această strategie este mai necesară acum decât a fost vreodată. Trebuie să avem sisteme autonome față de cele americane, mai ales având în vedere contextul americ- american de acum. Ehm, doresc să vă întreb dacă va fi posibil să facilităm accesul la datele conferite de serviciile spațiale ale ă, accesul din partea pieței care este părerea dumneavoastră în acest sens. Apoi, cum putem asigura un uh, punct de pornire la egalitate cu alte agenții spațiale din alte țări, agenții puternice. Având în vedere și contextul diplomatic, cum uh, veți gestiona problema supravegherii satelitare și uh, deșeurilor spațiale? Pentru că atunci când a început cucerirea spațiului, s-a acumulat foarte mult, s-au acumulat foarte multe deșeuri în spațiu și asta reprezintă o problemă foarte mare. Doresc să întreb dacă se mai aplică diplomația spațială și cum doriți să uh, consolidați cooperarea între ESA, Comisie, autoritățile naționale uh, și care sunt agențiile care uh, gestionează aceste proiecte. Mulțumesc! Președintele, domnul Zorinio. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim, vorbim despre parteneriate transatlantice astăzi, iată, o semnificație specială. Asta am propusesem să, despre asta am propusesem să vorbesc și despre asta voi vorbi. Iată, se schimbă ordinea mondială. Iată de ce nu putem uh, să stăm cu brațele încrucișate și să nu fim actori. Uh, Iată de ce capacitatea de cunoaștere și de acțiune în spațiu este crucială. Copernicus și Galileo sunt exemple de proiecte care ar putea să fie vârte lance și în jurul lor ar putea să se, să se dezvolte în jurul acestor piv, uh, pivoți alte constelații de proiecte. Iată, Portugalia are o nouă agendă de cercetare și, investi- și uh, inovare. Atlantic Interaction se numește. Uh, iar uh, aici avem Centrul Internațional de la, Azo- de la Azoreș, care um, deține unul dintre pilonii fundamentali, o inițiativă spațială, Knowledge for Space, Space for Knowledge, așa se numește. În această agenda sunt incluse înființarea unui centru de cercetare spațială care să permită accesul spației a sateliților și altor vehicule sprijinul pentru misiuni sp- uh, spațiale, promovarea observării uh, spațiului, aici intră São Paulo, Capul Verde, Azores, Bermude și așa mai departe, înființarea unei stații integrate pentru cercetarea geodezică și un incubator tehnologic. Aceasta este o platformă în cooperare cu Spania și cu alte țări europene, cooperare sporită și cu Brazilia și Statele Unite și cu țări din America Latină și din Africa. Avem, uh, col- colaborăm cu NASA, cu Agen- Agenția Spațială Europeană și cu Agenția Braziliană. Noi am vrea ca acest uh, proiect uh, să fie, consolid, să fie consolidat, să ducă la colaborarea Nord-Sud în Uniunea Europeană în ceea ce privește cercetarea spațială și în domeniile aferente. Și aș vrea să știm ce părere aveți dumneavoastră despre acest proiect și despre integrarea sa în strategia spațială europeană. Thank you very much, colleague. Mulțumesc foarte mult. Domnul Fox. Thank you, President. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez două întrebări. Vă te amintiți uh, Vă amintiți poate de audirea dumneavoastră și uh, de unele legislații care ar putea să reducă povara asupra industriei. În timpul în care ați fost în, în timpul acestui mandat, ați reușit să identificați astfel de măsuri și um, a doua întrebare se referă la strategia spațială. Tratatul Norvegiei cu Uniunea Europeană nu este suficient pentru a le permite accent la serviciile reglementate public ale lui Galileo. Am înțeles că discuțiile cu Norvegia în ceea ce privește accesul la uh, PRS au început de curând. Ne puteți spune ce, cum, cum stau aceste negocieri și ați putea să ne mai spuneți uh, ce alte informații noi au apărut? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! domnul Cesec. Mulțumesc! În prezentarea dumneavoastră privind strategia spațială este foarte importantă. În același timp, însă, avem unele întrebări în ceea ce privește energia. Politica energetică. Domnule comisar, acum câteva săptămâni, Uniunea Europe- Comisia Europeană a hotărât să accepte decizia autoritățile, autorității de reglementare germane în ceea ce este Gazprom și, și sporirea la 80%. Și nimeni nu mai, dacă nimeni nu mai cumpără restul de 20%, Gazpromul își va consolida poziția și uh, pe piața gazului european. Gazprom este nemulțumit de decizia Comisiei Europene, dar este limpede că este o decizie bună pentru companie această decizie și faptul că avem, avem pe domnul comisar altul de noi, mă face să întreb următorul lucru. A analizat comisia consecințele acestei decizii? Decizia Comisiei Europene va duce la sporirea cantității de gaz livrate de Gazprom pentru Europa Centrală și cum rămâne cu diversificarea, cu, cu diversificarea uh, surselor de gaz, furnizorilor de gaz, acum Comisia a ținut cont de planurile Gazpromului în ceea ce privește sporirea capacității uh, Nord Stream 1. Poate să confirme Comisia că această decizie va duce la uh, sporirea uh, Uh, gazul, cantități de gaz furnizate de Rusia și, încă un lucru, s-a gândit Comisia la uh, modul în care va influența această decizie piața din Europa Centrală și de Est. Vă mulțumesc foarte mult și m-aș bucura dacă ați putea să îmi răspundeți la aceste întrebări, că sunt foarte importante. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog. Domnul Ghirec. Mulțumesc. Am uh, discutat uh, întrecere și chestiuni geopolitice. Eu o să zăbovesc în acest domeniu. Agenția, după părerea mea, se va concentra în principal asupra tehnologiei uh, TIC. Deci, uh, vom uh, avea sateliți mai mici, nu o stație mare pentru a vedea cum se, cum se comportă tehnologiile în imponderabilitate. Vă gândiți la o cooperare între Agenția Spațial, Spațială Europeană cu Agenția Rusă despre care s-a vorbit, care gestionează uh, stația. Vreau să vă spun că acum ceva timp și eu m-am ocupat de, de crearea de de crearea de noi aliaje și cooperarea a fost foarte bună atunci. Mulțumesc. Christian Eller. Ähm, Aș uh, dori și eu să adresez o întrebare referitoare la North Stream. Poate că vi se pare surprinzător uh, din partea unui german, dar mie mi se pare greșit. Uh, este ceva ce este împotriva Uniunii Energetice și împotriva obiectivelor noastre comune. Și întrebarea pe bună dreptate se adresează și către um, colegii, adresată de co colegii din Europa de Est. Acest nou acord ar uh, da mai multă influență comisiei. Nu știu dacă comisarii ne pot uh, confirma asta, dar este clar că Nord Stream este problematic pentru Uniunea, um, pentru Uniunea Energetică. Uh, este împotriva obiectivelor noastre, dar Comisia nu are nimic de spus pe acest subiect pentru că competența este la statele membre. O... Nu există în uh, um, tratate vreo ceva care să permită drepturi de um, aplicare. Deci există probleme cu Uniunea Energetică aveți drepturi uh, de a impune sau de a uh, face obiecții pe acest subiect? Mr. Vice President, if I may ask you. Domnule vicepreședinte, vă rog să începeți. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur uh, foarte mult că nu sunt singur aici. Deci eu putem să împărțim uh, munca și o să deschid eu răspunsurile și o să vorbesc despre Nord Stream. Mulțumesc domnului Rubic pentru sprijinul uh, științelor spațiale în Europa. Uh, Vreau să vă spun că și eu am fost foarte surprins când uh, am fost la Silicon Valley și când uh, am uh, invitat companiile spațiale și um, companiile mari și mici la reuniunea noastră comună. Și am fost surprins când am constatat că peste jumătate din cei cu care ne-am întâlnit în state și aici în Europa sunt europeni s-au format aici, în Europa, aici și-au făcut studiile, au pus la punct proiecte fenomenale, deci ne-au spus, din păcate, noi am vrea să rămânem în Europa, dar problema o reprezintă finanțarea. Avem nevoie de mai mult capital de risc, avem nevoie de mai multe uh, facilități pentru partajarea riscului și cred că am putea, într-adevăr, să dezvoltăm produse extraordinare la înaltă tehnologie, bineînțeles, acesta este și scopul nostru, care ne-am dorit să-l atingem și poate vă întrebați de ce am venit amândoi aici. Pentru că, așa cum s-a spus foarte bine, ce e importantă este această comunicare pe orizontală și noi am uh, comunicat uh, foarte strâns și nu numai și cu alte comisii. Vrem să ne asigurăm că domnul Cataine ne va ajuta să punem la punct această uh, facilitate de partajare a riscului și vrem să ne asigurăm că în ceea ce privește 5G, 5G, vom găsi cea mai bună combinație și vom ști foarte clar de ce avem nevoie la, pentru toate sateliți uh, și mai ales pentru zonele foarte îndepărtate. Trebuie să ne asigurăm uh, că și doamna Bulț este alături de noi, pentru că vorbim despre mașini uh, autonome, fără șofer și așa mai departe, toate chestiuni foarte importante în care joacă un rol tehnologia sateliților și trebuie să se țină cont de foarte multe aspecte. Aș putea să vorbesc și despre alți comisari și de, de Carlos Moides, pentru că dacă vorbim despre uh, deci cu agențiile spațiale, cu Agenția Spațială Europeană ne va spune că fără sprijinul Orizont 2020 sau cu fără alte programe de cercetare pentru foarte multe agenții spațiale, institute de cercetare, viața ar deveni foarte grea. Deci uh, acesta este uh, mesajul nostru. Vă rog să ne ajutați să găsim programe importante pe viitor și îmi dau seama uh, că ce a spus Ianuș, că este fost comisar pentru bugete care dorește toate aceste analize ale randamentului și așa mai departe, costuri-beneficii și îmi dau seama că trebuie să vă dăm cifre bune care să arate foarte clar că banii investiți în programele spațiale uh, arată, uh, aduc profit pentru uh, economia euro, europeană. Acesta este profit de înaltă calitate, înaltă tehnologie care creează locuri de muncă uh, de înaltă calitate și asta menține Europa vârf de lance în ceea ce privește noile tehnologii pe care trebuie să le dezvoltăm. Deci sunt într totul de acord cu domnul Rubic, trebuie să discutăm orizontal noi între noi și cu dumneavoastră, dar și cu um, alte organisme importante din Europa, cum ar fi agențiile spațiale naționale sau Agenția Europeană, Spațială Europeană și vreau să vă spun că dacă uh, ați invita reprezentanții Agenției Spațiale aici, ne vor spune cât de, cât de bine am colaborat și cât de mult s-a apreciat acest sentiment al colaborării, lucru pe care dorim, bineînțeles, să-l întărim și mai mult pe viitor. Domnul Nica vorbea despre importanța readucerii cu picioarele pe pământ. Ce exemple concrete putem da cetățenilor? ce au ei de câștigat, ce li se aduce cetățenilor, cetățenilor europeni. Și asta spunea uh, și doamna în idee este cum să le explicăm cetățenilor pentru ce plătesc. Iar eu cred că trebuie într-adevăr să punem la punct alături cu dumneavoastră, uh, bineînțeles, politica spațială, să avem cei mai, mult, cei mai buni ambasadori cu agențiile naționale spațiale. Trebuie să avem o strategie de comunicare foarte bună, să le explicăm cetățenilor că niciun uh, smartphone, niciun transfer bancar, niciun uh, tren de mare viteză nu ar funcționa fără tehnologia prin satelit. Și că dacă uh, uh, ți se defectează GPS-ul, atunci îți dai seama clar cât de mult depinde de această tehnologie și de ce americanii chiar alaltăieri au recunoscut faptul că e foarte bine să avem această capacitate complementară pe care o oferă Galileo pe piață. Mai multă precizie, tehnologii mai noi și uh, servicii mai bune. În același timp, trebuie să punem la punct niște exemple concrete. Uh, Uh, m-a impresionat o companie mică din uh, Spania, un startup care ne-a explicat uh, că prin uh, precizia Galileo vor putea pune la punct niște dispozitive speciale ce uh, îi, vor ajuta pe cei cu probleme de vedere, care vor putea acum să meargă, persoanele cu deficiențe de vedere vor putea să meargă pe străzi, pentru că sistemul de satelit va fi atât de precis cu aceste dispozitive, cei uh, care au probleme de vedere, deficiențe de vedere, persoane oarbe, vor putea să meargă fără niciun fel de ajutor pe străzi. E doar un exemplu. Sunt sigur că putem, vom putea Vom putea să-i ajutăm pe foarte mulți cetățeni europeni și le oferim mai multă libertate și atunci oamenii vor înțelege ce facem aici și cred că um, aceste minți tinere, uh, minunate, vor avea din ce în ce mai multe idei uh, ca aceasta. Domnul Toșenovski um, a făcut referire la Brexit și dacă Și acum Uh, întrebarea este care ar fi parametrii preferabili pe care să-i propună premierul uh, britanic um, omologilor europeni spre negociere și vedem care sunt uh, evoluțiile în Marea Britanie, care este rolul Parlamentului, al Curții de Justiție, ce, care sunt părerile exprimate și cred că din acest punct de vedere trebuie să avem răbdare și să vedem care să vedem ce se va întâmpla, care va fi abordarea guvernului britanic în ceea ce privește aceste chestiuni dificile pentru noi toți. Dar ce pot să vă spun în ceea ce privește spațiul, în ceea ce privește acest domeniu? Vreau să vă asigur că în momentul în care am uh, fost la Consiliul ESA, acolo unde sunt uh, reprezentate toate agențiile spațiale și discutăm despre progres, despre cum colaborăm și și cel mai mare sprijin l-am primit de la Agenția Spațială Britanică. Ei vor să facă parte din această rețea de cooperare, eh, care îi recunosc beneficiile și contribuția importantă pe care și-o aduce și indiferent eh, ce va aduce, vor aduce negocierile Brexitului, Marea Britanie își va dori să facă parte din rețeaua agențiilor eh, spațiale europene și după aceea totul depinde de tonul și structura negocierilor Brexitului. Este deci foarte greu să ne închipuim acum ce se va întâmpla, să speculăm, fiindcă trebuie să, să, să aibă loc primul pas, dar o bună voință, bineînțeles, e necesară. Acum, întrebarea dacă această strategie este destul de sexy. Cred că noi ce trebuia să vă demonstrăm dumneavoastră și opiniei publice este că noi gestionăm infrastructura, gestionăm proiectele uh, care îmbunătățesc viața de zi cu zi a cetățenilor și cred că trebuie să explicăm și mai clar cât de importante devine acestea și în egală măsură trebuie să subliniem faptul că dacă nu am fi uh, un client atât de important, dacă nu am sprijin, dacă, dacă nu ar fi un client atât de important, dacă nu ar sprijini uh, finanțarea acestor proiecte, nu, s-ar, nu am putea ajunge la o explorare a stațiului mai aprofundată. Și uh, um, ESA va prezenta un astfel de document de explorare spațială mai profundă. Ne-a așteptat pe noi pentru a semna o declarație comună, fiindcă astfel, uh, și e foarte bine, fiindcă astfel e clar cum de bine cooperăm, și ei vor să prezinte acest document privind explorarea spațială aprofundată, cred că la începutul anului viitor. Deci sunt sigur că în momentul în care vor apărea aceste proiecte de explorare spațială mai interesante, lucrurile vor, se vor schimba și vor da naștere altor comentarii. Domnul Kovicek punea, a pus o întrebare privind colectarea datelor, protecția datelor și și um, câte contracte vin din afara Uniunii Europene. Uh, poate colega mea are cifrele, dar ce pot să vă spun este că dacă vine vorba despre uh, sectorul spațial comercial, să zicem așa, deci jumătate, uh, jumătate este reprezentat de industria spațială europeană. Suntem puternici, deci când vine vorba despre sectorul civil, probabil că suntem numărul unu mondial, fiindcă în SUA, China, India, sectorul spațial uh, este dominat de, de, de, de armată, de domeniul militar și aici, noi în Europa avem un sector spațial civil foarte puternic. Acum, nu vreau să zăbovesc foarte mult, aș vrea să, să vorbesc să vorbesc despre Opel și Nord Stream fiindcă știu că dumneavoastră, dumneavoastră vă interesează aceste chestiuni și vreau să vă mulțumesc pentru ocazia de a vă vorbi despre aceste două chestiuni, chiar dacă discutăm acum uh, alte lucruri. Ceea ce este Opel, da, decizia a fost una delicată, dificilă, nu ne-a fost ușor deloc, fiindcă trebuia să ne respectăm propriile reguli, iar în egală măsură, uh, să uh, vedem ce s-a întâmplat istoric când a fost uh, construit Nord Stream 1, uh, după, marea, după o mare criză a gazului din 2009 și înainte de, între pachetul energetic 2 și 3, între aceste două pachete. Și din aceste motive, atunci s-a acordat o scutire conductei Opel, asta care e alcătuită din două părți o conductă de la mare uh, până la uh, centrul de gaz de lângă Berlin și apoi a doua parte până la frontiera cu Cehia. Acum, o greșeală frecventă este faptul că se uh, consideră că Gazprom are o limitare de 50% limitare de, de folosire a acestei conducte. Nu e adevărat, putea să o folosească 100% cu condiția ca Gazprom să aleagă uh, programe de eliberare a gazului. E vorba de 3 miliarde de uh, metri cub de gaz anual, care reprezintă sub 10% din capacitatea acestei uh, conducte opal. După câțiva ani, um, Agenția de Reglementare Germană a propus schimbarea acestui regim de derogări, noi aveam trei posibilități atunci. În primul rând, să nu facem nimic, iar uh, prin uh, ce a propus uh, autoritatea germană, Bundesagentur, și anume de a deschide conducta 4% către părți terțe și apoi încă 4% în anul următor, a doua opțiune a fost, uh, care a fost propusă să, era să fi refuzat pur și simplu propunerea. Noi am analizat lucrurile foarte atent uh, și nu am considerat că aveam de ce să facem așa ceva, fiindcă ar fi fost numai din motive politice acest refuz și am fi pierdut în instanță, iar apoi ne-am fi fragilizat uh, poziția la WTO uh, și uh, la OMC, unde trebuie să explicăm acum dacă punem în aplicare legislația gazului în mod politic. Deci am ales opțiunea numărul 3, și anume că trebuie să îmbunătățim propunerea pe care am, uh, am primit-o de la Agenția Germană. Iar propunerea făcută, care este una foarte tehnică, juridică și uh, 42 de pagini de text greoi, greoi de citit, fiindcă uh, E vorba de o decizie complexă, dar dacă pot să vă explic așa foarte simplistic, se spune că 50% din această conductă este rezervată Gazpromului și restul de 50%, mai ales uh, partea conductei care aduce uh, gazul de lângă Berlin către Cehia, până la Cehia, trebuie să fie deschisă părților terțe. Dar mult mai semnificativ decât în propunerea inițială, 20% în total. Deci noi am reușit să obținem um, un regim care e mai ambițios decât cel inițial și pentru prima dată deschidem această conductă părților terțe, deci gazului care nu vine de la Gazprom, că și ar putea fi transportat uh, până, la, uh, până în Cehia. Iată, deci, în, atunci circunstanțele, cred că am, putea, am făcut tot ce am putut, am uh, introdus și o clauză specială în această decizie, prin care se spune că dacă se, se constată interesul pentru uh, un transport suplimentar de gaz, noi vom putea uh, a evalua fezabilitatea tehnică unei astfel de majorări, pentru că s-ar putea să fie nevoie de compresoare, noi de stații de compresoare eh, suplimentare, dar putem să luăm în discuție această opțiune. Ce înseamnă asta pentru Ucraina sau pentru țările, eh, pentru Polonia? Am verificat și acest lucru. Iar eh, până la urmă, în ceea ce, din, din ce ne-am dat noi seama, contractele de tranzit pentru Ucraina și contracte pentru Ucraina sunt contracte pe termen lung cu termene de livrare bine stabilite. Deci nu credem că uh, va scădea brusc uh, volumul de gaz transportat prin uh, rutele de tranzit din, de prin Ucraina sau Polonia. Și știm că pentru Uniunea Europeană, și aici vorbesc într-adevăr în numele Uniunii Europene, fiindcă uh, am primit uh, sprijinul tuturor statele membre la nivel de stat de guvern și de miniștri de energie în ceea ce privește păstrarea acestor rute prin Ucraina chiar uh, după 2019. Aceasta este o prioritate pentru Uniunea Europeană. Asta am spus și rușilor și aceasta este abordarea sprijinită și de uh, Germania și care este discutată de fiecare dată când ne întâlnim. Deci, dacă volumul ar fi sporit, dacă ar exista volum mai mare de uh, gaz uh, care ar ajunge lângă Berlin, s-ar putea treptat Bineînțeles, acum există uh, estimări diferite despre ce vorbim aici, fiindcă e vorba de capacitatea fizică, cât, se poate, cât poate fi folosit, dat fiind măsurătorile tehnice, deci e vorba de 10 BCM pe uh, an, uh, poate mai mult pentru piața occidentală decât uh, piața centrală europeană. Apoi, în ceea ce privește Nord Stream, am, am dat seama că trebuie să să fim atenți cu comentariile în ceea ce privește streamurile, eh, fiindcă sunt deschise, sunt închise cu Turcia, apoi se fac eh, anunțuri în ceea ce privește un nou model care s-ar putea să fie propus. Deci vă spun aici un lucru care, bineînțeles, pentru noi este, ce este important pentru noi și anume să ne menținem eh, convingerea că uh, că securitatea energetică poate fi obținută numai prin diversificare, că trebuie să avem o interconectivitate mai bună în Europa și să fim deschiși către noi furnizori, iar orice furnizor care dorește să furnizeze gaz în Europa trebuie să respecte legislația europeană, iar acest lucru se aplică și Nord Stream-ului și și principiile legislației gazului ar trebui să se aplice și părții offshore a acestei conducte. Trebuie să așteptăm să vedem ce se va întâmpla cu acest plan, să vedem care sunt parametrii și apoi vom putea discuta mai mult și ne vom putea asigura că legislația europeană se aplică cum trebuie. Îmi cer scuze că m-am întins cam mult, dar voiam neapărat să răspund acestui al doilea set de întrebări. Mulțumesc! Mulțumim, domnule vicepreședinte! Doamnă comisar, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc. Voi încerca să răspund uh, la toate întrebările. Voi începe prin a spune că strategia este uh, o muncă cuprinzătoare a multor organisme, instituții uh, și a multor parteneri. Este important de subliniat acest lucru, că Strategia a fost um, uh, apreciată de partenerii noștri, însă întregul proces a fost unul foarte uh, inclusiv. Um, uh, am făcut apel la, parte, la toate părțile interesate, mai ales industria s-a bucurat de acest proces și cred că acest lucru se vede și din strategie. Maroș a, a dat un exemplu simplu un euro cheltuit pentru spațiu ne dă înapoi 7 euro. Poate că va fi și mai mult în crearea de locuri de muncă și așa mai departe. Ce mai este important, ce trebuie spus? De ce am avut această declarație comună cu ESA? Există o uh, diviziune a responsabilităților. Noi suntem responsabili pentru piețele comerciale, uh, pentru datele spațiale și pentru industrie. Agenția Spațială Europeană este responsabilă pentru explorarea spațiului și pentru cercetare în acest domeniu. Și cele două, bineînțeles, se completează reciproc. Însă, pentru, uh, domnul Nica a întrebat despre rezultatele concrete. Bineînțeles, ce vrem să construim este un lanț real de valoare în acest sector vom prezenta ecosistemul pentru startup-urile spațiale. Va fi foarte important ca startup-urile noastre, antreprenorii noștri să aibă noi uh, platforme de, dis de diseminare și să nu trebuiască să um, descarce toate datele ci să aibă acces independent la mai multe clouduri, la mai multe uh, servicii care le permită o inovație facilă. Noi suntem pentru utilizarea comercială a datelor spațiale și pentru crearea unei piețe pentru startup-uri și crearea unei piețe pentru aplicații. Am lucrat de atâta timp uh, la asta încât uh, nu știu dacă, dacă mai este sexy sau nu, dar un lucru este clar că este prea puțin cunoscută importanța spațiului. Am, am avut o conferință de presă uh, și jur, împreună cu Maro și uh, jurnaliștii ne-au spus uh, că suntem foarte entuziaști. Bineînțeles, pentru că lucrăm la asta de mult timp și este un domeniu fascinant. Uh, dar trebuie publicat mai mult. Cu toții știm că folosim datele spațiale peste tot. 99% din societatea uh, europeană folosește datele spațiale, da, spațiale, dar nu toată lumea știe acest lucru. Și trebuie să uh, explicăm asta mai bine. Ce este important pentru mine și din nou revin la această parte economică și la strategia pentru piață. În această strategie de comunicare trebuie să țintim companii, startup-uri, um, companii care sunt în creștere. Am avut uh, săptămâna trecută uh, conferințe și din partea sectorului direct, uh, rezultatul a fost entuziast, dar trebuie să Uh, mergem și către întreaga societate. Am cheltuit 12 miliarde de euro pentru asta. Trebuie să explicăm că sunt bani bine cheltuiți. Au fost uh, câteva întrebări privind uh, stația spațială și explorarea spațială. Domnul Kohlicek a întrebat despre asta. Nu, nu ne gândim la Comisia Europeană, la construcția unei stații spațiale. Poate este o sarcină pentru Agenția Spațială Europeană, dar noi ne gândim la cum să folosim datele spațiale în realitățile economice de zi cu zi. Competențe, după cum am anunțat și în uh, agenda noastră pentru competențe. Competențele sunt esențiale pentru o industrie competitivă. Declarația actuală uh, Comisie ESA este încheiată, însă cred că este o idee bună de a promova uh, stagiile pentru tineri, pentru studenți și cu siguranță vom discuta asta și cu uh, cei de la ESA în viitorul apropiat. În ceea ce privește SST, în uh, contextul uh, alegerilor americane, parțial, suntem destul de activi în discuția privind uh, deșeurile spațiale. Mult depinde aici de statele membre. Cinci state membre sunt cele vizate astăzi, care uh, vor să extindă acest lucru în mod geografic. Apoi vrem să lucrăm la uh, sistemul de localizare ca să lucrăm la infrastructură strategică, uh, atacuri cibernetice, deci să acopere mai multe subiecte, uh, nu numai deșeurile spațiale. Am notat întrebarea domnului Lewandowski. Am, mi-am notat, vom folosi în mod comercial galactic. N-a nu a fost întrebare despre spațiu, dar mi-am notat. Domnului Fox. Deocamdată în portofoliul meu câteva, sunt câteva puncte minore. Însă, am avut câteva acțiuni pozitive, nu pentru un nou regulament, dar pentru economia bazată pe colaborare. Noi suntem din instituții diferite și ni se cere, de exemplu, să reglementăm în, în economia bazată pe colaborare. În, în loc să facem asta, am oferit orientări, pentru că există multe reglementări în multe locuri diferite care se referă la economia colaborativă Există atâtea informații și prevederi pe care le putem folosi deja în beneficiul economiei uh, colaborative, astfel încât să avem um, o um, abordare comună. Avem și o abordare nouă de punere în aplicare cu discuții cu statele membre înainte, dar și cu o poziție puternică după. În ceea ce privește reglementarea sau dereglementarea, lucrăm în mod activ în două domenii. Uh, drepturile de proprietate intele intelectuală, poate putem uh, simplifica lucrurile, și REACH. Uh, REACH în aviație, deci substanțele chimice în aviație. Asta ne-a solicitat și industria. În ceea ce privește cooperarea cu partenerii noștri, Sper că nimic nu se va schimba cu Statele Unite, însă în ceea ce privește Rusia, ultimul dialog uh, UE-Rusia a fost în iunie 2013, de atunci uh, nu am discutat, nu se știe nici când va fi următoarea reuniune. Bineînțeles, cooperăm, însă prin ESA uh, la Galileo și Copernicus. Mulțumesc! Very much. Mulțumim foarte mult. Dați-mi voie să amintesc că pe 28-29 noiembrie va avea loc următoarea reuniune a comisiei noastre și va fi invitată Agenția Spațială Europeană pentru a ne oferi informații și vom discuta atunci împreună problema implementării uh, strategiei. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru lansarea acestei strategii atât de importante pentru noi. Mulțumesc și toate cele bune! Thank you, Mara. Thanks. Thanks a lot. and don't, uh-huh. don't, don't leave I, this. with this leash to the NATO, to the NATO meeting. You go no. to NATO. no, Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, membrii actuali ai Comisiei ITRE, fo- ITRE foști membri ai Comisiei ITRE, Avem, mă, mă bucur foarte mult să vă văd pe toți. Yes. I'm trying to do my best. I'm not sure it is really <laughs> best result. Okay. Uh, dear friends, um, well, if I may ask you... Dragi prieteni, am să vă rog să luați loc astfel încât să începem cu reuniunea noastră. Prezentarea raportului anual de monitorizare a pieței și schimb de opinii cu ACER. Este o reuniune tipică, nu este o primă reuniune cu reprezentanții ACER, cu, împreună cu membrii Comisiei ITRE. De data aceasta avem alături de noi nu numai pe domnul director și președinte al Consiliului de um, reglementare, dar și pe uh, doamna președinte a Consiliului de uh, Administrație a agenției. Și uh, dumnea ei este un fost membru al Comisiei ITRE, doamna Iordana Sizeli. doamna Romana Iordan Țiseli. Ne bucurăm să vă avem alături de noi astăzi și dacă doriți uh, să începeți, vă dau cuvântul uh, dumneavoastră pentru uh, lansarea dezbaterii noastre. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Iergi. Stimați deputați, unii dintre dumneavoastră sunteți foștii mei colegi Mă bucur să mă regăsesc uh, aici în capacitate de președinte a Consiliului de Administrație a ACER. Consiliul de Administrație are 9 membri, 5 dintre ei numiți de Consiliu, 2 de Comisie și 2 de către Parlament. Eu mă bucur foarte mult că am fost numită de Parlamentul European. A doua persoană numită este Rene Tamist, și mai există și doi membri supleanți numiți de Parlament, profesorul Ule Leprich și Antonio uh, Jorge Viegas de Vasconcelos. Uh, sarcinile noastre sunt să stabilim bugetul, să verificăm implementarea sa, vom uh, crea reguli interne, adopta regulamente financiare. Vom numi directorul, vom numi în mod formal membrii Um, Consiliului de Apel și a Consiliului de Reglementare și ne vom asigura că agenția își exercită misiunea și sarcinile ce au fost acordate. Vă dați seama că nu suntem responsabili pentru raportul referitor la piața internă. Tocmai de aceea stau astăzi aici. Însă aș dori să vă transmit un uh, mesaj și să vă răpesc încă un minut din timpul dumneavoastră. De când am început să lucrez în Consiliul de Administrație, în ianuarie al acestui an, ne-am uh, devotat mult timp unui uh, element important, și anume lipsa resurselor umane. Și aș dori să vă transmit mesajul că nu este vorba numai de o chestiune tehnică, de o provocare tehnică. Este o provocare uh, și de ordin politic. De ce? pentru că Uniunea Energetică este una dintre prioritățile acestui mandat. Iar gazul, piața internă în ceea ce privește gazul și electricitatea uh, este un element cheie al Uniunii Energetice. Această piață liberalizată ar trebui să fie controlată în mod eficient Trebuie să ne asigurăm că este integră și transparentă. Deci, problema resurselor umane este și una politică. Nu vreau să vă răpesc prea mult timp, dar vă rog să uh, luați în considerare acest lucru data viitoare când veți discuta chestiuni bugetare, când veți discuta adoptarea de noi uh, reguli sau de Uh, nouă legislație. Uh, și, bineînțeles, cu orice altă ocazie vă voi sta la dispoziție pentru a discuta acest element. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră. Doamna Iordan Siseli a petrecut 10 ani în Comisia ITRA, a fost foarte activă între 2004 și 2014. Trecem acum la următorii noștri vorbitori. Aș dori să dau, uh, să vă urez bun venit tuturor. Voi începe prin a-i da cuvântul uh, domnului Alberto Potocnic, director ACER. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați membri ai Parlamentului European. Este o plăcere și o onoare pentru noi să avem din nou ocazia, iată că a devenit un obicei, să prezentăm principalele constatări ale raportului nostru de monitorizare a pieței. Acesta a fost publicat azi dimineață și am venit să vă facem, evident, un rezumat foarte scurt a ceea ce am uh, constatat și care sunt recomandările noastre. Este vorba despre al cincilea raport de acest fel și Raportul analizează care este progresul în materie de integrare a pieței interne a energiei. Am încercat să identificăm obstacole pentru convergență și să uh, facem recomandări pentru depășirea acestor obstacole. Voi începe cu o veste bună. Pentru prima dată din 2010 încoace, majoritatea consumatorilor din Europa au beneficii sau au avut beneficii anul trecut de prețuri, au beneficiat de prețuri scăzute, mai scăzute. Asta nu a fost doar rezultatul liberalizării pieței energetice, există și alte cauze, tendințe internaționale, însă trebuie să spunem că beneficiile au ajuns la majoritatea consumatorilor, mai ales la consumatorii de uh, gaze și Uh, la consumatorii industriali de energie uh, electrică. Menajurile beneficiază de reduceri de prețuri, de prețuri reduse, de fapt, în doar jumătate din statele membre. Însă, cel puțin, după cum puteți vedea uh, în spatele meu, prețurile plătite de consumatori încep să reflecte tendințele pe care noi le-am observat la nivel de um, comerț cu ridicata vreme de mai mulți ani. Totuși, ne îngrijorează um, care este compunerea prețurilor plătite de consumatori. Componenta de energie din preț este redusă. Cota energiei în acest uh, preț este din ce în ce mai mică. Ceea ce numim noi partea necontestabilă a prețurilor, acolo nu unde nu poate să existe concurență, partea aceasta este în creștere. Dacă analizăm electricitatea, în cazul menajurilor, concurența poate să existe doar la o treime din prețul plătit de consumatori. Și asta uh, uh, înseamnă că restul sunt uh, taxe pe rețea sau taxe pe alte servicii, de exemplu pentru recuplare. Acestea din urmă au, s-au dublat în ultimii 5 ani în ceea ce privește, s-a dublat cota lor în factura la electricitate. De aceea, noi le recomandăm statelor membre să analizeze acest fenomen și să vadă în ce măsură um, aceste uh, părți ale prețului pot să fie acoperite în alte feluri. După cum am spus, acest lucru va fi uh, dăunător pentru concurență. Dar am început să vedem beneficiile, mai ales pentru consumator, beneficiile integrării mai mari în piața uh, cu ridicata. Să vedem cum se descurcă această piață. În ceea ce privește gazul, destul de bine. Poate că vă amintiți că în prezentarea din anul trecut am avut un slide asemănător în care prezentam o situație mai puțin bună aici, vedeți care este uh, costul uh, în relație cu uh, TTF. Țările cu galben sunt cele în care această diferență este minimă, mai mică de 1 euro, și cele cu albastru deschis sunt cele în care diferența este între 1 și 3 euro și cele cu Uh, albastru închis sunt cele unde diferența este foarte mai mare. Foarte mare. E mai mare de 3 euro, adică. Anul trecut Spania nu era galbenă, anul ăsta este. Grecia anul trecut era albastru închis. Deci, din asta tragem două învățăminte. În primul rând, integrarea uh, progresează și ce contează nu este apropierea de sursele de gaz, pentru că altfel am vedea galben mai mult în partea de est, ci proximitatea, apropierea față de piețe funcționale. Tocmai de aceea s-au uh, desfășurat atâtea eforturi pentru a dezvolta haburile și capacitatea, capacitatea uh, transnațională, conectivitatea. Practic, asta înseamnă că nu trebuie să schimbăm modelul foarte mult, el funcționează bine, trebuie doar să insistăm ca acesta să fie pus în aplicare. Piețele de electricitate sunt stau un pic altfel. Capacitatea este alocată diferit pe piețe, și, uh, mai ales în ceea ce privește prețul de închidere al PZU și trebuie să îmbunătățim uh, folosirea eficientă a capacității uh, transfrontaliere într-un interval util. Atunci când spunem eficiență, asta înseamnă uh, uh, să folosim capacitatea de a uh, muta energia de acolo unde este produsă ieftin în locul unde este mai, uh, uh, poate fi vândută mai scump. Au existat uh, plângeri cu privire la prețurile scăzute pe piețe și aici ne dăm seama că uh, acesta este rezultatul unei supracapacități, uh, de exemplu în țările de jos și în Germania. Uh, creșterile bruște de uh, preț sunt pe cale dispariție și vedem că prețurile s-au menținut în mod stabil la un nivel scăzut. Asta a creat, într-un fel, un cerc vicios, pentru că acum avem o supracapacitate, prețuri scăzute pe piața electricității și asta înseamnă că există o, o percepție uh, că lipsesc bani, nu sunt, uh, nu sunt făcute investiții, deci există preocupări cu privire la adecvanță și mecanismele de sprijin pentru capacitate au fost introduse. Asta înseamnă că apare o problemă. Majoritatea acestor mecanisme nu sunt bazate pe piață. Asta înseamnă că acțiunea de pe piață se mută în afara pieței. Măsurile de pe piață se mută în afara pieței. Și revin la ce am spus acum câteva minute. Prețul plătit de consumatori se formează în prea puțină măsură pe piață. El include mai mult uh, uh, taxe administrative. Și recurgerea la asemenea mecanisme nebazate pe piață ar trebui să fie limitată, mai ales dacă aceste mecanisme sunt de sorginte națională. Ce ne mai preocupă? Cât din capacitatea disponibilă fizică pe rețelele de electricitate este folosită în trading, în comerț? E comercializată. am văzut că pentru interconectorii de curent alternativ doar 20, 28% este, sunt, uh, este folosit în Europa. Nu putem să folosim 100%, dar uh, și procentul acesta care este folosit este îngrijorător. Și agenția încearcă să analizeze cum pot fi îmbunătățite calculele cu privire la capacitate pentru a ne asigura că aceasta este folosită mai mult în scopuri comerciale. Iată, acesta a fost uh, un scurt rezumat al uh, performanței piețelor. În materie de gaz stăm bine, în electricitate mai puțin. Acum, la nivelul cu amănuntul, în retail. Ne dăm seama că există în continuare prețuri reglementate în mai multe state membre. Uh, pentru, fie pentru menajuri, fie pentru menajuri și consumatori industriali. Noi considerăm că aceste prețuri um, sunt, ele distorsionează concurența. Și am, avut, uh, am făcut anul trecut un indice al competiției uh, pentru piețele uh, de energie din mai multe țări este vorba despre un indici destul de complex, nu voi intra acum în detalii, dar veți vedea în raport, se analizează nouă parametri diferiți. Însă atunci când comparăm performanța piețelor de retail de energie din Europa și dacă ne, le comparăm cu piețele uh, liberalizate și cu piețele în tranziție și piețele încă reglementate, ne dăm seama că ce, cele aflate în tranziție Uh, funcționează mai bine fără plățuri reglementate. Um, ne uităm și la acele switching rates uh, și care este beneficiul adus de ele pentru consumatori. Vedem că există o corelare pozitivă um, și um, Deci, consumatorii au un motiv să uh, se folosească de aceste transferuri. De asemenea, crește și diversitatea de oferte. De exemplu, există oferte cu o componentă verde în mixul energetic sau um, care oferă reducere în funcție de um, care oferă facilități în funcție de timpul de folosire. În această, în această privință, noi am dorit ca statele membre să promoveze folosirea eficientă a infrastructurii energetice și a rețelelor, uh, introducând uh, Uh, gândindu-se să introducă posibilitatea prețurilor dinamice. Încă două observații cu privire la transfer și cu privire la plângeri. Dorim uh, ca uh, consumatorii să aibă posibilitatea să migreze că, către alți furnizori sau operatori, însă trebuie să ne uităm și la prevederile legale, juridice. Uh, Uh, în uh, medie, statele membre se conformează acelui termen limită de 3 săptămâni, însă uh, există și neconformități. În ceea ce privește procesarea plângerilor, majoritatea plângerilor, din câte le-am dat noi seama, au de-a face cu pre- prețurile sau cu condițiile contractuale. Aici facem apel la mecanismele SAL, să fie folosite mecanismele sale în mai multe state membre. Sau uh, ca autoritățile de reglementare să aibă acces la uh, informații ca să poată să supravegheze această, aceste mecanisme. Vă mulțumesc pentru atenție. Noi publicăm acest raport de 5 ani Um, anul trecut a fost 387 de pagini uh, și uh, anul acesta este aproape la fel de mare, dar dacă va trebui să realocăm uh, resursele, va, va, vom avea un raport mult mai scurt. Mulțumesc, domnule director. Am lucrat uh, cu um, profesioniști din alte două instituții, um, Consiliul Autorităților de Reglementare și CER, președintele um, um, Lordul Mog este președintele al Consiliului um, acestei instituții. Doriți să luați cuvântul acum? Am, ar fi foarte bine dacă ați putea spune câteva cuvinte. Sunt foarte recunoscător că am fost invitat să iau cuvântul. Cred că poziția referitoare la resurse a fost uh, prezentată în fiecare an. Doresc să subliniez ce a spus colegul meu. Acest document, adică Uh, prezentarea este foarte scurtă față de documentul de bază, față de raport. Uh, este un instrument foarte prețuit de autoritățile de reglementare și la nivel național și la nivel european. Dacă situația se schimbă și va trebui să luăm măsuri drastice, atunci uh, calitatea raportului va fi afectată și asta va duce la o percepție proastă cu privire la ceea ce se întâmplă pe piață. Apoi, aș dori să spun că prezentarea pe care ați auzit-o arată că există progrese la, în materie de prețuri, în materie de migrare către alți operatori. Firește că se poate și mai bine, dar cel puțin lucrurile sunt îmbunătă- se îmbunătățesc și asta este impresia pe care o doream să o transmitem avem aceste două organizații um, și nu știu dacă mai vreau să le mai fiu președinte, având în vedere rezultatele de astăzi sau de ieri, dar trebuie să spun că ele funcționează uh, și cooperăm foarte bine cu agenția, uh, dar avem și responsabilități la nivel național și una dintre consecințe va uh, a evenimentelor din ultima, vre, ultima vreme va fi o mai mare um, mutare a responsabilităților înspre um, autoritățile de reglementare naționale. Asta, în cele din urmă, uh, va submina capacitatea agenției de a supraveghea piața, de a monitoriza piața. Și asta va fi o problemă. Am primit foarte mult sprijin din partea uh, uh, Uh, din partea Parlamentului și din partea acestei comisii. Um, am reușit să facem mici îmbunătățiri, însă uh, totul se reduce la resurse în cele din urmă. În cele din urmă voi avea dreptate. Întotdeauna am considerat că eforturile înspre uh, rigoarea bugetară și um, faptul că capacitatea noastră de a supraveghea piața uh, va fi diminuată, ni se vor întoarce împotrivă. Uh, și noi, agențiile, vom, vom fi cei care vom suferi cel mai mult, vom fi în prima linie, dar și autoritățile bugetare vor suferi. Deci vă rog frumos să ajutați uh, aceste agenții și uh, să haideți să continuăm cu acest raport de monitorizare a pieței. Vă mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte, și că m-ați lăsat să completez ce a spus colegul meu. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră, suntem mulțumiți. După cele trei discursuri, aș dori acum să îi rog pe colegi să intervină. Domnul Rubic. Uh, El este, să zicem, persoana de contact cu ACER. Thank you so much. Uh, Mulțumesc. Mă bucur că are loc această reuniune. Este vorba despre faptul că ACER joacă un rol esențial pe piața internă și noi vrem ca piața unică a electricității să fie creată cât se poate de repede. Obiectivul este să eliminăm barierele și să avem o piață unică a electricității. Rețelele inteligente vor funcționa însă numai dacă coordonăm mai bine activitățile între ESA și BEREC. Asta ar fi una dintre uh, dorințele mele și cred că este și un uh, răspuns la chestiunea personalului. Cred că aici ar trebui regândită cooperarea sau cel puțin uh, verificată această ipoteză. Încă un element este chestiunea zonelor uh, de preț. Avem o dezbatere și am avut o dezbatere și în uh, Parlamentul European. În două voturi diferite ne-am poziționat pentru a nu avea noi zone de preț la granițele naționale. Nu avem niciun fel de înțelegere pentru astfel uh, de lucruri. Este și împotriva principiilor pieței unice și nu cred că pentru asta există o agenție ca să încalce principiile de liberă circulație. Deci aici există o rezistență mare din partea Parlamentului European. Cred că este pur și simplu important să vedem unde sunt problemele și dacă într-un uh, stat membru nu funcționează infrastructura, trebuie să cooperăm cu această țară astfel încât infrastructura uh, să poată face față capacităților. Înainte de a lua o decizie în acest sens, aș vrea să acceptăm, așteptăm și Uh, studiul ENSOE. Uh, la finalul anului cred că vom avea un rezultat al acestui studiu și cred că n-ar trebui să luăm o decizie înainte ca ENSOE și Comisia Europeană să fi, uh, să-și fi finalizat analizele. Și până când aceste baze nu vor fi fost verificate de serviciile juridice. Cred că Eza joacă, va juca un rol important aici, însă ceea ce Parlamentul a adoptat ar trebui să fie și aplicat. Mulțumesc. Uh, thank you very much, Coric. Mulțumesc. Domnul Carinș. Mulțumesc. Este foarte interesantă uh, munca ESA. Vreau să vă um, pun o întrebare privind um, unele lucruri pe care le-ați explicat. Uh. Este vorba despre convergența costurilor de furnizare la gaz în Europa cu cele trei culori, uh. iar a doua reprezintă ceea ce gazul și electricitatea, modul în care se face reglementarea. Eu um, vreau să fac un comentariu privind uh, zona baltică, România, Bulgaria. Aici avem uh, un furnizor unic și acolo unde nu există concurență, prețurile sunt ridicate, chiar dacă uh, furniz- furnizorul e aproape de noi, dar așa se întâmplă întotdeauna. Întotdeauna primim aceste note de la comisie care ne spune că nu apropierea de sursă face prețul bun, ci concurența. Deci atât de ce este important, o părerea mea, deschiderea, este importantă deschiderea piețelor. Dar ce vreau să vă spun eu, ce, asta vreau să vă spun, dar ce vreau să vă întreb este vorba de pagina 10. Piețele reglementate de gaz și electricitate. Acestea sunt uh, bariere pe care le-am creat în statele membre, noi. Spuneți că în țările baltice, de pildă, nu se cunoaște o altă sursă. Aceasta este o problemă fizică ce poate fi pro- probabil uh, soluționată prin, printr-un, conduct, printr-un conduct de gaz și în Letonia uh, când va, se, va, se va termina monopolul de 30 de ani, se va termina la primăvară. Dar dacă am înțeles eu bine, avem uh, reglementări uh, atât uh, în ceea ce privește gazul și electricitatea la nivelul statelor membre și ce trebuie să se facă pentru a înlătura aceste reglementări sau există blocaje fizice pentru care aceste țări zic că nu, nu se poate să nu avem un organism de reglementare. Asta aș vrea să înțeleg eu. Well, thank you very much for your contribution. Mulțumesc. Domnul Taricica are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru acest raport. Înțeleg că mai există un raport, chiar dacă e foarte voluminos, dar sigur o să-l uh, citesc. Poate ce vă spun acum o să fie, nu o să fie relevant, fiindcă uh, poate ar fi mai bine reflectat în uh, raport. Dar dacă ne uităm la ce am primit până acum, îmi dau seama că pe fiecare pagină să avem o recomandare. Nu este spusă ca atare, dar e o recomandare, există și m-aș bucura să există un limbaj mai clar, mai punctual. La, acum încearcă ceea soluții naționale care încearcă să rezolve probleme financiare și, uh, și politicile creează un cerc vicios, etc. Atunci avem recomandările anuale, și alte mecanisme care nu permit pieței să, să ofere un preț care să arate adevărată valoarea electricității. Acestea trebuie să fie limitate și uh, coordonate. Deci se dă, ceva, se dă o opțiune cititorilor. Se spune că nu se apreciază, dar se spune până la urmă că e vorba de o chestiune națională și necoordonată. Eu cred că trebuie să existe o poziție clară și să se știe că la nivel, majorit, la nivel majoritar piața are, piața are de suferit. Eu aș înțelege mai degrabă o, o formulare care să, să spună mecanisme de capacitate de ultimă instanță uh, sunt de ultimă instanță, dar nu sunt naționale, după părerea noastră. Deci poate că raportul este prea direct în acest sens, dar eu aș vrea că în momentul în care se comunică cu politicienii să se folosească astfel de limbaj. Apoi, în ceea ce privește conținutul, am uh, răsfoit uh, raportul și este unul bun. Uh, probabil că uh, nu suntem de aceeași părere în ceea ce privește partea galbenă a hărții cu privire la um, piețele de gaz, gaz naturale. Eu uh, cred că Cred că se... Eu nu sunt chiar de acord cu dumneavoastră primind această chestiune, dar eh, dumneavoastră a spus totuși punctul pe ei în ceea ce privește multe aspecte. Și în ceea ce privește zonele de preț despre care a vorbit și domnul Rubic, vreau să vă spun și eu că, într-adevăr, eh, implicațiile sunt eh, clare, nu numai asupra pieței, ci asupra țărilor învecinate. O să mai citesc cu atenție raportul, poate. Poate nu am înțeles exact lucrurile. Dar toate acestea fiind spuse, acum avem un raport din proprie inițiativă privind uh, piața energetică și așteptăm o propunere din proprie inițiativă. Cred că acest raport vine la momentul oportun. Iar dumneavoastră ați cerut o capacitate suficientă pentru ESRA pe viitor și cred că majoritatea dintre noi înțelegem acest limbaj. Uh, nu cred că nu cred că trebuie să credem neapărat că va apărea un scandal, s-ar putea să întâmple acest lucru, dar dacă avem o piață energetică distorsionată, trebuie să se um, va plăti uh, un, uh, un preț această agenție dacă nu se, se oferă noi competențe și, și sarcina ar evolua. Iar uh, acest lucru ar trebui să fie sprijinit în termen de capacitate. În termen de capacitate. Cu toții înțelegem acest lucru și în momentul în care am avut raportul, uh, s-a făcut uh, referire la acest lucru și s-a înregistrat consens, dar eu aș inversa lucrurile și aș spune ce, ce vă așteaptă, nu neapărat la nivelul uh, magnitudinii sarcini, ci la nivelul conținutului uh, acestei sarcini și cum se poate consolida capacitatea. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum, domnul, uh, acum uh, oaspeții noștri au ocazia să răspundă. Mulțumesc foarte mult uh, pentru aceste întrebări. Domnul Rubic a vorbit despre coordonare Comisia va avea în vedere acest lucru, bineînțeles, uh, domnul comisar, uh, și, uh, și aici sunt unele idei, dar nu știu dacă cei de la BEREC sunt de acord. Însă aceasta este o chestiune de organizare pentru comisie. Dar aș vrea să vă spun că avem într-adevăr niște reprezentați BEREC care au o răspundere comună și pentru energie în această comisie, deci există o organizare, o colaborare oarecum organică și am spus în egală măsură că în Consiliul pentru uh, Autoritate de Reglementare Energetică avem o nouă inițiativă, PIA, PIA care încurajează acorduri de consolidare folosind toate agențiile care se confruntă cu, cu probleme de energie, Berec este una dintre ele, datorită comunicațiilor. Și sperăm că în aceste evoluții va, va exista o adevărată colaborare în acest sens. Și încă o chestiune. Înțeleg uh, foarte bine uh, o limba pe care o cunosc și uh, o livrare incisivă, să zicem așa, punch delivery. Asta este incisivă și acum uh, nu știu în ce măsură limbajul uh, creează o atracție, dar este vorba de un stil, auto, de, de o autoritate în domeniu și se, și se uh, arată foarte clar că, dez, că și se aduce un element de, de uh, capacitate solidă în dezbatere. În ceea ce este un mesaj mai pozitiv și, într-adevăr, apreciez aceste comentarii, vreau să vă spun că, dat fiindcă eu mă apropie acum de finalul mandatului meu și aș vrea să plec, uh, să mă retrag. Uh, și de cinci ani spun același lucru. Uh, să nu, nu ai izbucnit nimic până acum, dar poate cine știe va izbucni de ce. De aici mesajul cu scandalul. Și am încercat în ultimii ani să obținem mai multe, și mai multe resurse. Iar după părerea mea, și eu m-am ocupat de chestiuni bugetare la nivel național și la nivel european, întrebarea rămâne fără răspuns până la urmă. Și asta cred că înțelege, înțelegeți asta. Bineînțeles, noi suntem optimiști în ceea ce privește propunerea comisiei și chiar dacă nu știm care va, va fi acesta, dar uh, uh pentru politici noi e nevoie de resurse noi. Nu se, nu se va, o, nu va rezolva problema pe care o avem acum, cu resursele existente de acum pentru provocările viitoare, dar am vorbit și despre posibilitatea de, tar, de impunerea de tarife, mai ales pentru tran- tranzacții uh, care țin de regulamentul REMIT, pentru a oferi mai multă finanțare a agenției pentru a face acest lucru. Trebuie să desfășura activitatea și sper că uh, reacția instituțiilor va fi pozitivă. Eu uh, sprijin ideea unui mesaj pozitiv. Din păcate, nu a dat prea multe rezultate până acum. Sperăm că anul acesta uh, se va întâmpla, așa cum a spus Alberto, acest raport s-ar putea să fie uh, foarte redus pe viitor, ceea ce ar fi o pierdere, da, asta pentru că vor fi redirecționate uh, resursele. Dar, mă rog, nu s-a luat încă această decizie. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Mulțumesc. Domnul Potocnic. Mulțumesc foarte mult. Întrebarea domnului Rubic și întrebarea domnului Dericca vor fi lăsate pentru final, că sunt probabil cele mai tehnice. Legătura între energie și economia digitală bineînțeles, cu rețele mai inteligente și uh, uh, autorități de reglementare mai inteligente și consumatori mai inteligenți. Este necesară. Noi uh, suntem, ne-am născut înaintea erei digitale, dar era digitală ne așteaptă. Asta ce înseamnă cooperare cu uh, BEREC? Uh, nu se știe dacă vor accepta Comisia și BEREC să colaboreze cu noi, dar aceasta este direcția în care ne îndreptăm și deja am uh, am văzut că multe companii eh, din eh, sectorul TIC eh, se îndreaptă către sectorul energetic și oferă servicii acolo. Domnului Coricacis, o să-i spun că ce putem face pentru a ne asigura că eliminăm prețurile reglementate? Da, noi asta ne dorim, în data ce se întrunesc condițiile necesare menținând protecția consumatorilor. Ce avem nevoie? Avem nevoie de suficientă concurență, iar acest lucru necesită um, evoluții la nivel de plata cu ridicata și cu amănuntul. În primul caz avem nevoie de multe surse de gaz, în acest caz, sau electricitate, pentru ca uh, consumatorii să um, aleagă, pentru ca furnizorii să aleagă sursa și să există concurență la nivelul surselor. Altfel există în uh, amonte monopol. Și apoi avem nevoie de înlăturarea tuturor obstacolelor pe ceea ce privește intrarea pe piața cu amănuntul. Acestea sunt cele două ingrediente necesare. Iar al treilea aspect, care este de reglementare și de, și de comportament, este conștientizarea uh, consumatorilor, sensibilizarea consumatorilor în ceea ce privește drepturile și uh, beneficiile pe care le poate aduce această liberalizare. Deci s-a făcut în ultimii ani. E bine, am încercat să ne ocupăm de primul aspect și într-o oarecare măsură de al doilea aspect, deci integrarea piețelor pentru a exista mai multe surse de energie în fiecare țară, un model țintă pe care l-am pus la punct noi uh, ca reglementatori acum câțiva ani, care arată că ar trebui să avem cel puțin trei surse la nivelul țării de origine, rută și furnizor, furnizor în amonte, pentru a putea exista oarecare concurență și apoi eliminarea obstacolelor. Ambițiile uh, recomandării noastre, domnul Delici, că ar vrea să fim mai ambițioși, mai incisivi, mai puternici. Dacă vă uitați la raport, dacă citiți raportul, veți găsi multe recomandări specifice, dar în acest caz anume, chestiunea uh, pieții capacităților este una complexă, fiindcă un sistem fără nicio eroare de piață, fără niciun fel de limite a prețului, ale prețurilor și uh, cu uh, consum, fără consumatori care reacționează, și cu o eliminare în momentul în care uh, prețul este foarte ridicat, atunci am putea să renunțăm la acest mecanism. Dar trebuie să ajungem la acest nivel. În multe state membre există în continuare, să zicem, probleme pe piață, astfel de imperfecțiuni și, deci, probabil că e nevoie de aceste mecanisme. Noi ce cerem, cerem mecanisme bazate pe piață, deci care minimalizează distorsiunea pe piața, la nivelul pieței interne și abordări regionale pentru a nu crea prin aceste mecanisme de capacitate bariere între statele membre. Acum uh, vreau să vorbesc despre zonele de preț. Un subiect delicat, știu foarte bine. Iar un lucru pe care aș dori să vi-l spun este următorul. Nu cred că îi vom ajuta pe consumatori dacă ținta noastră este o piață mare ca Europa fără niciun fel de blocaj. Nu asta trebuie să ne dorim. Trebuie să invest, ar trebui să investim în infrastructură într-o măsură care ar fi pentru unii uriașă. Deci unele elemente, oarecare, oarecare congestionare, sunt naturale și sunt binevenite. Iar acum, problema este cum facem față acestui fenomen. Iar sistemul zonal pe care îl avem în Europa și uneori chiar în interiorul statelor membre, în Suedia, de pildă, Italia, Norvegia nu e stat membru, dar au și ei un sistem similar, este uh, soluționarea acestor congestionări într-o manieră bazată pe piață. Pentru a asigura că, că uh, capacitatea la nivelul capacitatea limitată este alocată în cum trebuie. Deci, uh, Până la urmă s-au alocat prețuri modale, ceea ce înseamnă fiecare, că, fiecare loca, locație are un preț diferit. Și acum avem frontiere, granițe care sunt uh, moștenirea statelor membre, deci o chestiune de istorie politică și exercițiul actual uh, este pe care îl face rețeaua de autorități reglementare din domeniul electricității este de a avea un sistem de zonare care să ducă la zone care să nu reflecte granițele politice, ci să reflecte realitatea electrică a rețelei. Dar cred că că o piață bine făcută va avea un care nivel de congestionare. Noi avem nevoie de o zone o, Um, create în mod optim și mecanisme de alocare eficiente. Ne apropiem de asta. Întrebarea domnului Rubic nu era atât de specifică, dar dați-mi voie să mai zăbovesc asupra acestor amănunte. Uh, la o anumită frontieră în Europa există dovezi că frontiera este congestată din punct de vedere structural. Noi ne-am uh, oferit uh, consilierea, sfatul și am uh, considerat că alocarea capacității la frontieră în mod eficient și evitarea discriminării între diverse fluxuri necesită um, aplicarea acestor mecanisme de alocare a capacității. Asta nu înseamnă că fragmentăm piața pentru a permite, pentru a permite efectuarea comerțului și vrem să ne asigurăm că comerțul se desfășoară cum trebuie. Sper că am răspuns tuturor întrebărilor. Aș dori să mai adaug un uh, uh, lucru. Capacitatea mea de a vă prezenta aceste lucruri sau lipsa acestea se uh, bazează pe activitatea multor colegi la Ljubljana sau uh, din alte capitale și aș dori să, uh, să recunosc, să le recunosc, să le mulțumesc pentru eforturi, fiindcă proiectul a fost uh, unul lung de un an al, la care au lucrat foarte multe persoane, nu numai din Ljubljana și mulțumesc tuturor pentru sprijin. Well, thank you much for your ideal... Vă mulțumim foarte mult pentru raportarea dumneavoastră foarte bună, chiar ideală. Din cau- datorită dumneavoastră știm că lucrurile de fapt nu sunt ideale. Rețeaua de mm, înaltă tensiune trebuie întreruptă la uh, frontiera uh, polonă, de exemplu, pentru că altfel rețeaua noastră ar fi distrusă de rafalele de vânt din, Mar- din Marea Nordului. Dar sperăm că în viitor lucrurile vor merge mai bine. Mulțumesc uh, uh, tuturor celor trei invitați, uh, doamnei Romana Jordan, Lordului Moc și domnului Potoșnic. și sper că în anul uh, următor, uh, când ne vom întâlni, uh, vom, veți putea să ne prezentați succese. Dragi colegi, aș dori să vă spun că o reuniune comună ITRE Cult va fi ținută mâine dimineața, începând cu ora 9, tocmai în această sală. Rețineți acest lucru și nu uitați că vom vota. Ne vedem mâine!